Dear colleagues, may we begin? Stimați colegi, putem să începem. So, welcome. Bun venit. Bun venit tuturor la această reuniune comună a AFCO și juri a acestor două comisii. Le urez bun venit și doamnei Danuta Hübner, președintele Comisiei AFCO. În primul rând trebuie să adoptăm ordinea de zi. Dorește cineva vreo modificare? Se pare că nu e cazul. Atunci considerăm proiectul de ordine de zi adoptat. Aș dori și eu să urez bun venit tuturor, să îi mulțumesc lui Pavel pentru faptul că ne-ați primit și pe noi pentru această reuniune comună, pentru că eu cred că ar trebui să avansăm repede pe acest dosar pe care îl avem în față ne-am întâlnit astăzi pentru a discuta despre proiectul de raport, al prezenta pe acesta. Și v-aș spune de la început, pentru că probabil unii dintre dumneavoastră vor pleca, 7 februarie e termenul de depunere a amendamentelor. Voi repeta din nou, însă pentru cei care s-ar putea să plece. Mă folosesc de această ocazie să vă reamintesc și de ce ne aflăm astăzi aici. Împreună, cele două comisii, totul a început cu acest acord interinstituțional care a fost foarte important important pentru ambele noastre comisii, pentru o mai bună legiferare. Intenția era să îmbunătățim împreună cu Comisia felul în care legiferează Uniunea Europeană. Ca rezultat, în aprilie am terminat munca în 2016 și ca rezultat al acestei munci, Parlamentul a decis să identifice chestiunile unde ar fi nevoie de o muncă aprofundată. Această muncă a fost preluată de un grup special de muncă pe care l-am stabilit și l-am coprezat împreună cu Pavel. A fost o muncă foarte importantă, cred. Jurii AFCO, am examinat și interpretat totul și apoi când am ajuns la finalul grupului de lucru în noiembrie anul trecut, a existat și o listă de chestiuni recomandate de grupul de lucru uh, și cei doi raportori care reprezintă cele două comisii, Pavel Svoboda și Richard Corbett de la AFCO. Cei doi raportori, într-adevăr, au uh, continuat după grupul de lucru cu acest raport comun. Au redactat acest raport comun ca urmare a muncii grupului de lucru. Astăzi vom asculta despre acest raport și vom lua decizii în legătură cu o continuare a raportului și cred că e o procedură normală pentru ambele comisii. Mulțumesc foarte mult, Danuta! Bine, în primul rând aș dori să-i mulțumesc raportorului, domnul Corbett, pentru o colaborare minunată. Domnul Corbett ni se va alătura cu siguranță în câteva secunde sau minute progresul pe care l-am înregistrat, experiența pe care am câștigat-o în acești doi ani de aplicare a noului acord interustițional, e în linii mari una pozitivă și ar trebui să încurajeze cele trei instituții să facă în continuare eforturi să-l implementeze în deplinătatea sa, mai ales în ceea ce privește chestiunile pendinte. Acest lucru, permiteți-mi să Subliniez o parte din chestiunile care apar în proiectul de raport, știind că nu ați avut prea mult timp pentru a-l studia. În primul rând, acordul instituțional și programarea anuală instituțională sub noul acord arată angajamentele pe care și le-au luat cele trei instituții și trebuie să fie salutat acest program de lucru. Trebuie să înțelegem cu toții că o viteză mai mare nu ar trebui să pericliteze calitatea legislativă. Cât despre răspunsurile Comisiei la solicitările Parlamentului sub articolul 225, Comisia ar trebui să fie încurajată să răspundă uh, prin comunicări specifice adoptate de Comisie, așa cum se, se prevede în aliniatul 10 al noului acord, astfel încât să se asigure că există transparență de plină și să ofere un răspuns politic la solicitările Parlamentului. Cât despre evaluările de impact, noul acord spune foarte clar că acestea nu pot să înlocuiască niciodată deciziile politice sau să ducă la întârzieri nejustificate în procesul legislativ. Evaluarea impactului e un instrument important care ar trebui să acopere într-o metodă, într-un mod echilibrat diferitele aspecte care sunt prevăzute în acorduri inter, inter, interinstituțional și Parlamentul a insistat asupra testelor pentru IMM-uri. Comisia și-a revizit revizuit linile directoare pentru o mai bună legiferare în 2017. Cu toate că a existat această revizuire și angajamentele din aliniatul 13 ale noului acord, foarte multe propuneri ale Comisiei, incluzând aici și cele delicate din punct de vedere politic, nu au fost acompaniate de evaluarea ale impactului. Se pare că și calitatea și nivelul de detalii din evaluarea impactului, evaluările impactului pot să varieze foarte mult. Expunerea de motive care vine cu fiecare propunere a Comisiei ar trebui acum să explice cum măsurile propuse sunt justificate ținând cont de principiile subsidiarității și proporționalității. Proiectul de raport recomandă să existe o consecvență între această expunere de motive și evaluarea impactului în legătură cu aceeași propunere, acestea să fie asigurate. Cât despre temeiul juridic, care este un lucru foarte important pentru Comisia Jurii, ținând cont de rolul pe care îl are și expertiza pe care o are în verificarea temeiului juridic, cele trei instituții și-au luat angajamente să aibă un schimb de opinii cu privire la modificarea temeiului juridic care ar putea duce la o îndepărtare de procedura legislativă obișnuită. Deocamdată nu ne-am întâlnit cu un asemenea caz. Proiectul de raport subliniază cu toate acestea poziția Parlamentului și anume vom face față oricăror încercări de a submina puterile legislative ale Parlamentului European prin modificări nejustificate ale temeiului juridic. La actele delegate și de punere în aplicare s-a făcut un progres mare și faptul că s-a stabilit acel registru e un lucru foarte bun. Încă ne dorim să încheiem negocierile privind criteriile neobligatorii pentru punerea în aplicare al articolului 291 și, și 290 la care se face trimitere în aliniatul 20A din noul acord, adică la criterii muncă începută în septembrie 2017 și pentru care domnul Sayer și domnul Corbett sunt negociatorii Parlamentului. Mandatul Parlamentului pentru aceste negocieri este stabilit în rezoluția Parlamentului din 25 februarie din 2014. Orice fel de criterii vor fi convenite, acestea trebuie să țină cont de uh, hotărârile relevante ale Curții de Justiție. Astăzi am uh, votat două, două actele domnului Sayer în ceea ce privește alinierea și decizia de a intra în uh, trilog. Sperăm că aceste negocieri vor începe în curând și vor avea un bun rezultat la final. Avem um, o nouă înțelegere semnată și avem uh, dispoziții în acord care solicită Comisiei să apeleze la statele membre, la experții statelor membre, în ceea ce privește pregătirea actelor delegate. Și a fost una dintre marile concesii făcute de Parlament, astfel încât să încurajeze Consiliul să accepte actele delegate atunci când criteriile de sub articolul 290 sunt îndeplinite. Însă, de la intrarea în vigoare a acordului, Consiliul a continuat să insiste fie în delegarea de puteri de implementare sub articolul 291 sau pe includerea tuturor elementelor în abstracto care sunt eligibile pentru delegarea de puteri sau acordarea de puteri de implementare în actul de bază ca atare. Chiar și mai surprinzător, în aceste cazuri, Comisia a ales să nu își apere propria propunere. Acest lucru rămâne unul dintre cele care uh, Uh, irosesc cel mai mult timp în, toate, în aproape toate negocierile interinstituționale pe dosarele legislative. Sperăm că un acord pe criterii și pe aliniere va ajuta să rezolve problemele pe care încă le avem. Cât despre transpunerea corectă și la timp a legislației Uniunii, aceasta este elementul principal pentru o mai bună legiferare. Mai trebuie să se înregistreze multe progrese în identificarea cosmetizării legislației, gold plating. Pe de altă parte, Parlamentul a spus de mai multe ori că trebuie să aibă acces la informații care au de-a face cu procedurile de preîncălcare și încălcare. Mecanisme eficiente de rezolvare a problemelor, cum ar fi UE Pilot, ar trebui să nu fie înlăturate din discuție prea repede. O cale de a ținti spre simplificare este să se recurgă sistematic la tehnica legislativă de e reformarea care ar trebui să devină o tehnică legislativă obișnuită. Cu toate acestea, în anumite cazuri, Comisia ar trebui să vină cu o propunere pentru un act, leg- alt legislativ nou uh, care abrogă legislația existentă, astfel încât colegiuitorii să poată să se bucure de prerogativele lor așa cum apar în tratate, în întregimea lor. Apoi Comisia a făcut o primă un prim sondaj anual în ceea ce privește povara, așa cum apare în acordul inter- interinstituțional. Acest, acest sondaj anual ar trebui să se bazeze pe lecțiile învățate după primul sondaj și să se facă o colectare a datelor transparente și verificabile și să se țină cont neapărat de nevoile IMM-urilor. Comisia ar trebui să aibă obiectivă de reducere a poverii pentru fiecare inițiativă într-o manieră flexibilă, dar bazată pe dovezi și în consultare de plină cu părțile implicate, așa cum o face deja în refit. Atât din partea mea pentru moment și acum Danuta Aș dori să spun, vă rog, Richard Corbett, dar se pare că nu a ajuns încă alături de noi în sală. Tot sper că ni se va alătura, însă nu este aici, așa că cred că putem trece la discuția cu raportorii din umbră. Cred că avem patru sau cinci raportori din umbră aici în sală și apoi avem și colegi din afara grupului de raportori din umbră care doresc să ia cuvântul. Cred că prima e doamna Kaufman. Vă rog, dacă doriți să interveniți. Mulțumesc, doamnă președinte. Doar câteva puncte voi menționa, pentru, te, pentru că textul raportului ne-a parvenit ieri, așa că e destul de clar să intrăm în detalii acum, însă uh, Prima mea impresie e una bună, vreau să-i mulțumesc raportorului, celor doi raportori în primul rând, pentru acest proiect de text bun pe care ni l-au prezentat. Pentru mine e important în ceea ce privește evaluarea impactului despre care ne vorbea domnul Svoboda, președintele juri acum, e important ca evaluarea impactului să nu fie o înlocuire pentru hotărârile politice. Și acest lucru apare foarte clar subliniat în raport și ar trebui să Luptăm pentru asta. Cu toții știm ce importante sunt evaluările impactului și ne așteptăm să le facă Comisia Europeană, mai ales punctul legat de uh, regulatory scrutiny pentru evaluarea impactului. Însă, Parlamentul poate să facă evaluarea ale impactului, poate face prea puțin, dar le poate face pe puncte singulare și, ca să fiu sinceră, uh, Câteodată mă tem că trebuie să fim foarte atenți mai ales pe acest domeniu și anume să nu ajungem la o prea mare birocrație. E un lucru care mă îngrijorează. Ar trebui să fim într-adevăr atenți să nu facem prea multe valori ale impactului și până la urmă să pierdem din ochi situația. În, para, în aliniatul 22 Spuneți că e important la consultările publice să existe o participare cât mai mare, să fie aceasta asigurată, adevărat și nu scrie că anumite grupe de interes sau de lobby trebuie să fie cel mai important în același timp. Și în același timp se spune în întregul uh, raport apar IMM-urile, sunt acestea numite. Bineînțeles că IMM-urile sunt foarte importante pentru fiecare dintre noi, pentru că sunt coloana vertebrală a economiei în Uniunea Europeană. Însă, când spunem că trebuie să fie ascultate toate grupurile de interes, nu trebuie să fie unele prioritare, ei bine, mie mi se pare că în anumite locuri nu e neapărat necesar să fie formulate astfel lucrurile și să fie astfel tot timpul menționate IMM-urile. Un al doilea punct, gold plating. Uh, ne vorbeați despre acesta, domnule Svoboda. Pentru mine e foarte important ca în uh, raport să reasă foarte clar faptul că, de exemplu, statele membre au întotdeauna dreptul să seteze standarde și mai înalte și că acest lucru nu înseamnă gold plating. Uh, cosmetizarea legislației. Vorbim foarte mult despre acest gold plating, însă e important să facem o diferență foarte clară între birocrație pe de o parte și apoi ceea ce pot să facă în plus statele membre peste legislația europeană. însă nu că standarde mai înalte ar însemna gold plating. Cred că e un punct foarte important pentru statele membre și au nevoie de acest spațiu de, manez- de manevră la punerea în aplicare a legislației europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Acum domnului Astovski de la uh, ECR AFCO. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc domnului Svoboda pentru raportul său. Din păcate, nu pot să spun multe despre acest raport, pentru că l-am primit doar aseară. Pentru mine, Important este ca procesul legislativ să funcționeze cât mai bine. Aș dori ca povara asupra întreprinderilor mici și mijlocii și asupra cetățenilor de rând să nu fie prea mare. Acesta este un lucru important pentru grupul meu politic și orice amendament pe care le depunem vor avea tocmai acest rezultat, acest obiectiv de a um, crea un mediu de afaceri cât mai liber, pentru, mai ales pentru IMM-uri. Deci aceasta este prioritatea noastră. Mulțumesc de la ECR Juri Sajad Karim. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș începe prin a mulțumi coraportorilor pentru acest uh, proiect bun de raport. Sprijin multe elemente care se regăsesc în el, cum ar fi uh, cererea unui test pentru IMM-uri și competitivitate sau verificări de subsidiaritate în evaluările de impact. Se cere ca actorii interesați să fie consultați cât mai devreme în procesul legislativ, evaluări expost, nevoia de a evita suprareglementarea și îmbunătățirea transparenței în procesul legislativ. Dar sunt și aspecte care cred că ar putea fi îmbunătățite. De exemplu, evitarea suprareglementării um, ar uh, putea um, fi făcută prin noi propuneri legislative. Comisia ar putea să facă rapid propuneri pentru a um, se reduce suprareglementarea în principalele sectoare. Aș dori să se uh, modifice și um, um, regulile Parlamentului European pentru um, evaluările de impact pentru că 40% din uh, membrii să poată să ceară evaluări de impact uh, pentru amendamente evaluările de impact ale amendamentelor ne-ar permite să avem o poziție mai bună în negocieri și de aceea cred că ar trebui încurajate. Consiliul trebuie să facă și el mai multe, să își facă propriile evaluări de impact. Aș dori ca unitate a Parlamentului pentru evaluări de impact să facă evaluări de impact privind subsidiaritatea și proporționalitatea, pentru a vedea în ce măsură propunerile și amendamentele respecte aceste principii. Aceste evaluări de impact ar putea fi folosite și într-un stadiu mai tardiv în negocierile cu Consiliul în momentul în care propunerile au fost modificate pentru a, um, asigura respectarea acestor principii. Așa cum am spus la început, mulțumesc coraportorilor pentru că au luat în considerare aceste elemente și aștept cu nerăbdare să avem noi discuții în legătură cu acest text foarte important. Richard, de... Mulțumesc, Richard. Mai avem trei colegi pe listă și apoi îți dau din nou cuvântul. Jean-Marie Cavada. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. În acest stadiu a discuției și având în vedere și termenele foarte scurte, um, documentele au sosit doar ieri, așa că nu voi face observații, voi asculta doar uh, ce spun colegii. Mulțumesc între cei prezenți. Uh, l-am și pe domnul Gilles Le Breton pe listă. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, doresc să iau cuvântul în numele grupului um, Europa Națiunilor și Libertăților. Acest raport Svoboda Corbet este foarte interesant, uh, include multe recomandări binevenite pentru a permite o mai bună legiferare pe care o dorim cu toții. Voi face câteva observații de ordin tehnic pe scurt și apoi una de ordin politic. Mai întâi, observațiile de ordin tehnic. Cred că trebuie să respectăm mai bine comisiile parlamentare, așa cum se spune la punctul 4, dar aș insista asupra termenilor. Eu am lucrat la Parlamentul, în Parlamentul francez înainte să vin aici și în Parlamentul Franței avem mult mai mult timp pentru a examina textele. Nu avem tot timpul această impresie că tot timpul uh, suntem grăbiți cum se întâmplă aici. Dar pentru asta Comisia trebuie să aibă un program de lucru mai detaliat care să ne fie comunicat cu mai mult timp înainte ca să ne putem organiza mai bine și noi. Acesta este, după mine, cel mai important element. Apoi, studiile de impact ar trebui să fie mai serioase, într-adevăr. Am apreciat referirea la impactul anumitor texte asupra IMM-urilor. Într-adevăr, este un element uh, uh, binevenit în text. Bineînțeles, uh, sunt de acord și cu observațiile făcute în legătură cu nevoia de a respecta mai bine principiul subsidiarității și cel al proporționalității, însă nu sunt de acord atunci când spuneți că ar trebui să se precizeze mai clar uh, costul Um, nelegiferării la nivel european. Ei bine, dacă Europa nu exista, am fi într-o situație atât de diferită încât ar fi imposibil să știm cât ar costa dacă măsurile ar fi luate de state. Nu cred că trebuie să vorbim despre costul nelegiferării la nivel european. Nu e credibil. Trebuie să ne concentrăm pe problemele reale, dar în principiu, în general, e un raport bun. Apoi, o considerație de ordin politic. Eu îmi visez, așa cum mulți alți colegi din grupul meu, la un sistem în care Comisia nu ar fi pe picior de egalitate cu Consiliul și Parlamentul, pentru că dintre aceste trei organe, două sunt politice, clar, Consiliul cu șefii de state și de guverne și sau miniștri, atunci când e vorba de Consiliul de Miniștri și Parlamentul, uh, Um, care se regăsesc reprezentanții popoarelor. Comisia însă nu are legitimitate politică, este un organ pur tehnic. Deci ce visez la o reformă care ar pune Comisia la locul ei și ar înlocui trilogul cu un dialog, bineînțeles, la care Comisia ar asista cu un rol pur tehnic um, și s-a transformat în secretariat permanent. Mulțumesc. Ultimul pe listă este Marcus Piper. Eu mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i felicit pe ambii raportori pentru acest raport. În ceea ce privește S și D-ul, este foarte important faptul că sunt apărate interesele IMM-urilor, însă nu sunt de acord aici cu colega mea. IMM-urile nu sunt un grup de interes IMM-urile sunt uh, o parte care a fost administrativă, care a fost multă vreme uitată. Așa că, vedeți, este foarte important să uh, ținem cont de ele. Nu au aceeași capacitate administrativă mare pe care o au marele firme. De aceea e foarte important că acestea apar aici. Apoi suntem de părere că acel scrutiny board este foarte bun, cât despre valoarile impactului. Vreau să spun că e nevoie de o facilitare aici, sunt de acord cu colegii în acest sens. În ultimele săptămâni am discutat despre regulamentul privind eficiența energetică, o economie de 40%, fără să existe o evaluare a impactului făcută de Parlament, s-ar fi distrus sistemul ETS, am ajuns de acord la un alt, pro, la un alt procent fără evaluarea impactului. Uh, Însă dacă ne dorim să facem o politică bună, atunci trebuie să fim mult mai atenți la aceste evaluări ale impactului, să vedem care sunt efectele legislației asupra altor domenii economice. Și apoi vreau să fac referire la ce a spus de colega mea, doamnă Kaufman, când statele membre au pun în aplicare standarde mai înalte decât cele europene, nu trebuie să vorbim atunci de suprareglementare, gold plating, aveți dreptate. Uh, dar când vorbim de responsabilitatea corporațiilor și altele și alte domenii, atunci ați spus că există excepții pentru IMM-uri statele membre sunt cele care au renunțat la această, expe- la această excepție care era pusă pentru IMM-uri. Și atunci totul ar părea cumva legislație europeană, însă în acest punct, trebuie să spunem acasă. Nu, aici intervin guvernele naționale care au făcut această suprareglementare mai mare decât ne-am fi dorit-o noi. De aceea vă rog și în asemenea cazuri să existe transparență. Atunci când statele membre merg mai departe cu uh, legislația, fac o suprareglementare, trebuie să știm și noi în Parlamentul European cine și ce a făcut și cine e răspunzător în fața cetățenilor până la urmă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum doresc să-i dau cuvântul lui Richard, care ia cuvântul și la început și la sfârșit. Și apoi lui Pavel Svoboda. Apologies. Mulțumesc, îmi cer scuze că am sosit târziu uh, dintr-o cauză care nu a fost sub controlul meu, dar mulțumesc raportorului meu, domnul Svoboda. Cred că uh, nu am fost prezent uh, decât pentru uh, intervențiile inițiale, dar am înțeles cam cum s-au abordat lucrurile. Acest raport se referă la punerea în aplicare a acordurile la care s-a ajuns uh, acum aproape 2 ani. Am avut un grup de lucru um, la care au eh, participat um, colegi din cele două comisii. Am uh, organizat audieri uh, în legătură cu modul în care se poate aplica acordul cu persoane de la Comisie, din Parlament și din alte parte. Am ascultat ce se face pentru asta. Am urmărit și schimbările regulilor de procedură care au fost făcute în contextul raportului meu privind revizuirea regulilor de procedură ale Parlamentului, care a ținut cont de acord și s-a asigurat că acesta va fi aplicat regulile noastre. Evaluarea noastră generală este că acordul interinstituțional are deja rezultate, este aplicat și evaluarea acestei aplicări este pozitivă, dar sunt lucruri care pot fi um, reevaluate sau revizuite. Fără a, redes- a repune în discuție sau renegocia sau a schimba acordul, sunt lucruri care ar putea fi aplicate mai bine în anumite cazuri. Rămâne de văzut când și unde. Uh, unele dintre acestea au fost menționate în această discuție. Atenție însă! Mai întâi, în legătură cu supralegiferarea, nu e întotdeauna așa de simplu și trebuie să facem distinție între cazurile în care legislația europeană are obiectivul armonizării pentru a avea un singur set de reguli pentru piața unică și atunci când, e, când putem, e mai bine să folosim regulamentele decât directivele pentru a avea o aplicare uniformă și legurile în care uh, legislația europeană se referă la standarde minime. Cred că domnul Piper a făcut distinția între aceste cazuri. Atunci când e vorba de standarde minime, de adevăr statele membre au dreptul să stabilească standarde mai exigente. Avem nevoie de transparență și de claritate ca să știm când statul membru a făcut acest lucru și când a făcut-o Uniunea Europeană. Cred că acesta este principalul nostru obiectiv și cred că suntem de acord cu el. În legătură cu IMM-urile, sunt de acord că trebuie să acordăm o atenție deosebită întreprinderilor mici și mijlocii, dar și tuturor celor care, din cauza dimensiunilor lor, sunt mai puțin des auzite la Bruxelles. Reprezentanții întreprinderilor mari au propriile organizații, propriile capacități, vine să discute cu noi, să ne influențeze, să-și uh, apere interesele. Întreprinderile mici și mijlocii nu pot să facă acest lucru. Dar nu doar acestea nu pot să o facă. Nici grupurile victimelor uh, produselor farmaceutice um, cu efecte um, negative mm, sau alte tipuri de grupuri de consumatori, de asemenea nu pot să vină la fel de ușor să discute cu noi și trebuie să le acordăm atenție și acestora, nu doar IMM-urilor. Deci există o serie de grupuri de uh, care fac parte din această categorie pe care ar trebui să o ascultăm mai mult și mai, mai atent. Un alt element pe care trebuie să-l subliniez este faptul că e vorba de o mai bună reglementare, nu de o dereglementare. Majoritatea reglementărilor au un scop. Și dacă legisferăm la nivel european, acest lucru este posibil doar dacă există mult consens că legislația e necesară. Întâi trebuie să aibă o, o bază juridică în tratat, tratate acceptate de toate statele membre, în momentul în care au ratificat tratatele, apoi e nevoie de o propunere a Comisiei care respectă toate condițiile din tratate privind subsidiaritatea și proporționalitatea și apoi uh, E nevoie de aprobarea, nu doar uh, aprobarea acestui Parlament ales, dar și al Consiliului, care este format din miniștri, membrii guvernelor naționale, care răspund în fața parlamentelor naționale și e nevoie de majoritate calificată. Este un prag ridicat, nu e o majoritate simplă. E nevoie de un nivel uh, mare de consens că e nevoie să se legiferează la nivel european. Dacă nu, nu se legiferează la nivel european. Există și uh, o condiție în sistemul nostru democratic de verificări pentru a se asigura că aceste texte nu trec pe o majoritate mică. Nu. Pragul este ridicat și e nevoie de un acord cât larg, că e nevoie de aceste um, legiferare. Dacă nu, nu se legiferează. Deci avem o serie de condiții în sistemul nostru care asigură acest lucru. Pentru a răspunde comentariilor ultimului vorbitor în legătură cu comisia și rolul său tehnic, cu siguranță Comisia nu este egală a Parlamentului și a Consiliului. Parlamentul și Consiliul legiferează sau decid. Comisia doar propune. Deci, Comisia nu este pe picior de egalitate cu noi în procedura legislativă, dar nu este doar un organ tehnic. Comisia este uh, un organ executiv uh, și la nivel politic răspunde în fața acestui Parlament. Președintele său este ales de Parlament și își intră în funcție doar pe baza votului de încredere a Parlamentului și poate fi uh, demis uh, în cazul unui vot de neîncredere a Parlamentului. Deci este o instituție politică. Mm, Comisia face propunerile și uh, Comisia, uh, Consiliul și Parlamentul dispun. am ținut să subliniez și acest aspect. Uneori, legislația europeană este o modalitate de a reduce birocrația, mai inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru că a avea un singur set de reguli pe o piață unică e mai puțin complicat și complex decât să ai 28 de seturi de reguli divergente pe o piață unică. Atunci când dorim să uh, echilibrăm între legiferare și nelegiferare la nivel european, trebuie să introducem în ecuație și acest element atunci când evaluăm dacă e nevoie de legislație și care trebuie să fie conținutul acestuia. Nu este un drum cu sens unic. Mulțumesc! Mulțumesc, Pavel Sloboda! Well, uh, I would also like to thank all the Doresc și eu să mulțumesc tuturor membrilor pentru contribuțiile lor la această discuție. Am notat toate aceste contribuții Nu mai avem timp, așa că voi face doar câteva observații de ordin tehnic în legătură cu calendarul. Așa cum s-a spus, termenul pentru amendamente este 7 februarie. Prima discutare a amendamentelor va avea loc pe 26-27 februarie Apoi, uh, termenul uh, pentru amendamente este 23 martie și pe 26 sau 27 martie sau va avea loc o a doua discutare, discutare amendamentelor sau votul. Avem și un slot în aprilie uh, de siguranță, de rezervă, și sperăm că acest raport să fie votat în plenară sau în prima sau în a doua plenară din mai. Cam asta am avut de spus. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Și doresc să mulțumesc în mod special doamnei președinte a Comisiei AFCO, Danuta Hübner, și să ne vedem din nou pe 26 sau 27 februarie și reuniunea Comisiei Jurii va continua aici.